Um, Vă mulțumesc pentru prezența la reuniunea noastră de astăzi, care este și transmisă pe internet. Sunteți de acord cu ordinea de zi? O putem considera adoptată. Am un anunț de făcut cu privire la trialoguri, punctul cu privire la trialoguri și evenimente va fi discutat mâine, imediat după sesiunea de vot și am adăugat un nou punct 4 și anume avizul privind raportul anual referitor la politica pentru concurență a domnului Schwab. O să discutăm amendamentele de compromis. Comunicările președintelui au fost acestea. Documentele le puteți găsi online. Primul punct de pe ordinea de zi acum este raportul meu. O să fac o prezentare chiar de aici. Este vorba despre amendamente și amendamente de compromis privind programul unional pentru a sprijini acțiuni specifice de consolidare în procesul în domeniul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020. Acesta este raportul de care m-am ocupat. Este un aviz tehnic cu privire la articolul 34 și aș vrea să mulțumesc secretariatului pentru eforturile pe care le-au făcut. Au făcut foarte multe eforturi pentru a ajunge la amendamentele de compromis. Am avut 61 de amendamente și s-au luat în considerare sugestiile din INCO. Avem 14 amendamente de compromis ca propunere acceptate de uh, raportorii din umbră în reuniunea din 24 noiembrie. Avem și sugestii pe care le-a făcut Comisia în schimbul de opinii de luna trecută, care au fost și ele luate în considerare. În uh, amendamentele de compromis abordează mai multe chestiuni. La compromisul 3 și 11 se subliniază nevoia beneficiarilor de extinde rețeaua pentru a ajunge la o acoperire geografică echilibrată. 4, 6 și 9 prezintă o procedură de licitație deschisă care să permită uh, și altor beneficiari să se înscrie la program după 2020. Deci, evident că deocamdată avem un program închis pe 3 ani și după 2020 procesul va fi unul deschis și introducem și o evaluare după 18 luni. Compromisul 5 și compromisul 12, independență pentru beneficiari, în ceea ce privește activitatea lor. 13 clarifică faptul că cofinanțarea nu trebuie să vină doar din fonduri UE, ci trebuie să fie și cofinanțare directă cumulativă care să ajungă la 60 și respectiv 70%, adică banii din surse europene nu pot depăși 60% direct și 70% indirect. În ceea ce privește compromisul nou, aici este vorba despre activitățile de promovare în fostul articol 3.3, acum articolul este 1.2 și intenția este să prezint spre vot adăugarea unei excluderi, unei derăcări de activități, deși grupul liberal a sugerat un lucru extrem de util și anume să reformulăm amendamentul pentru a vorbi despre activități care nu sunt exclusiv legate de politica UE în domeniul serviciilor financiare. Asta înseamnă că în loc să avem definiția unei activi- unor activități pur politice și multe din, mulți dintre membrii au probleme cu asta, am putea să clarificăm că activitățile trebuie să nu fie exclusiv legate de politica UE în domeniul serviciilor financiare pentru a fi ineligibile. Și putem prezenta acest amendament sub formă de amendament oral și cred că asta ar fi o cale mai bună de a ajunge la aceeași soluție și anume fiind accentul să se pună pe activități legate de politica UE în domeniul politicii financiare. Doar pe acestea trebuie să ne axăm și restul ar trebui să nu fie considerate eligibile. Și acum dau cuvântul cuvântul raportorilor din umbră, dar văd că nu avem pe nimeni de la PPE. Începem cu doamna Styler. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Borzan își cere scuze că nu poate fi prezent aici. Are o întâlnire stabilită în Croația. Doamna Borzan este mulțumită de amendamentele de compromis, consideră că raportul este acum echilibrat și prezintă o mai bună perspectivă pentru o ca Better Finance și Finance Watch să-și continue activitatea în interesul pieței financiare. Există interese față de ce se întâmplă după 2020, pentru că ambele organizații trebuie să poată avea stabilitate financiară pentru a-și putea planifica proiectele și pe, um, personalul de experți. Acoperirea geografică este destul de mare, însă acele organizații au un număr relativ mic de angajați și resursele sunt limitate și sprijinim compromisul și implicarea beneficiarilor prin organizațiile naționale. Domnul Borzan vrea să mulțumească raportorului și raportorilor din umbră pentru buna coordonare și tuturor colegilor care s-au implicat în acest dosar în ceea ce privește amendamentele de compromis, credem că acest raport va ajuta organizațiile să-și continue activitatea minunată. Mulțumesc, doamnă președintă. Mi se spune să vorbim un pic mai rar, probabil și pe durata intervenției mele a fost așa. Colegul de la PP nu a ajuns încă, avionul are întârziere. Cineva de la Liberal mai vrea să intervină? Mai vrea cineva să intervină? Domnul Șolte. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru activitatea foarte bună și pentru buna cooperare. Reuniunea raportorilor din umbră a fost una bună, am avut dezbateri fructuoase, foarte intense. În general, suntem mulțumiți de rezultatul amendamentelor de compromis pe care le-am negociat și aș vrea să vă spun că programul activităților acesta pentru a îmbunătăți implicarea consumatorilor și altor servicii financiare în elaborarea politicilor financiare este o idee bună și sunt de acord cu aceste lucruri. Cele două organizații, din punctul meu de vedere, Better Finance și Finance Watch um, au făcut foarte multe în ceea ce privește informarea consumatorilor și utilizatorilor și altor părți interesate cu privire la serviciile financiare, dar evident că încă mai sunt probleme care pot fi rezolvate, cum ar fi extinderea rețelelor de membri activi în statele membre. Sunt sigur însă că acest lucru se va întâmpla în acest interval 2017-2020. E păcat să vedem că ambele organizații n-au reușit să găsească o mai bună finanțare. Știu că este o mare povară pentru ele, pentru că depind în exclusivitate de finanțare europeană. Sper ca lucrurile să se schimbe în următorii ani, în ciuda dificultăților. După cum am spus, Verzi sprijină activitatea ambelor organizații și le dorim succes și acum și după 2020, când evident și alții vor putea interveni. Mulțumesc! Okay. Any other speakers? So to conclude then... Mai vrea cineva să intervină? Bun, dacă nu, atunci mâine vom vota sau pe 5 și avem amendamente de compromis care introduc cereri deschise de proiecte după 2020 și o revizuire la jumătatea intervalului la 18 luni. Avem un amendament clar care spune că cofinanțarea nu trebuie să vină doar din sursă europeană, că aceasta trebuie să fie doar până la 60, respectiv 70% și avem și un amendament propus de ALDE la compromisul 9, astfel încât textul să spune acum cu condiția ca activitățile uh, să nu aibă legătură exclusiv cu politica UE în domeniul serviciilor financiare, aceste activități, deci să nu fie eligibile. Cu asta vom trece la vot la următoarea reuniune și mulțumesc consilierilor politice, cele care s-au ocupat de acest dosar. Mulțumesc, Claire. Următorul punct se referă la EVMS, dispoziții referitoare la serviciile audio-video, având în vedere evoluțiile de pe piață, și o să dau cuvântul doamnei Styler, scurt timp. so thank you, Madam. Mulțumesc, doamnă președintă. Trecem acum la dezbaterea privind AVMS și aș vrea în primul rând să îi salut pe toți cei care sunt prezenți la această dezbatere și mi-ar plăcea să-i dau cuvântul raportorului, dar nu este aici. Dan, dacă vorbești în numele ei, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, da, evident nu sunt Emma McClarkin, <coughs> dar noi vom vorbi astăzi în numele ei. În primul rând, mulțumește raportorilor din umbră pentru eforturile făcute pe acest dosar și compromisurile la care s-a ajuns până acum în două reuniuni tehnice și două ale raportorilor din umbră. Își cere scuze că nu este prezentă, a încercat să facă o prezentare video, dat fiind că sala permite acest lucru, dar secretariatul a spus că în momentul de față e imposibil să se facă acest lucru. Însă ne-am putea gândi la acest lucru pe viitor, pentru că iată că ne-ar arăta că suntem pionieri în domeniul digital, dacă am reușit. În ceea ce privește avizul, promovarea uh, Uh, activității europene a fost importantă, însă punctele de vedere ale multor grupuri și în cadrul grupurilor există opinii cu privire la cum să promovăm aceste activități. Ser- furnizorii de servicii audio media trebuie să se asigure că producția și distribuirea se face prin metode adecvate și că trebuie să existe o pondere de producții europene fără a afecta pluralismul media și serviciile pentru consumatori. Orice contribuție financiară va respecta legislația UE și regulile privind ajutorul de stat. Orice obligații financiare pot fi percepute de statele membre. Da, vorbitorul este rugat să vorbească într-un ritm normal. Um, similarly, uh, any... Orice obligație financiară poate fi percepută de statele membre în cadrul jurisdicțiilor naționale și în conformitate cu principiile din țara respectivă, astfel încât acestea să fie parte integrală a directivei. În ceea ce privește cotele, evident, ECR-ul nu va câștiga votul aici și de aceea uh, spunem că majoritatea cere o cotă de 20%, însă pentru a face acest lucru trebuie să eliminăm prominence și asta ar fi un compromis echitabil, aș spune, pentru toată lumea. Și ca să subliniez și dificultățile cu care s-a confruntat raportorul, eh, eu, în nume propriu, vreau să vă spun că nu sunt de acord cu cota de 20% pentru serviciile la cerere pentru că este ilogic. Oamenii pot alege ce vor să vadă uh, și chiar și în grupul raportorului există poziții divergente. Prin urmare, faptul că am făcut astfel de propunere este o mișcare destul de importantă din partea ei chiar și în grup. Și sper să putem ajungem la un acord pe 20%. Și să ștergem termenul prominence ca urmare. Apoi, Există multe amendamente referitoare la timp. În proiectul de aviz am considerat că este important să fie introdusă o limită orară, astfel încât să nu existe probleme cu orele de vârf și raportorii au luat în considerare amendamentele din întreg spectrul politic și au convenit că cea mai bună cale de a ne asigura că se întâmplă lucrurile corecte este să revenim la textul inițial și să spunem că spoturile TV nu trebuie să recunoască într-o oră 20%. Sperăm că acesta este un compromis sănătos și va duce la cel mai bun rezultat pentru consumatori. Este clar că Plasarea de produse și publicitatea pentru copii este problematică. Textul prezentat de comisie în ceea ce privește audiența în rândul copiilor, după părerea raportoarei, era destul de vag și nu spunea clar care sunt uh, segmentele acoperite și nu părea să fie funcțional. După reuniunea raportorilor din Umbra s-a ajuns la un acord și anume să se revină la textul din AVMS pentru programele pentru copii care funcționează în momentul de față în statele membre. Cam asta în ceea ce privește notele din partea EMEI. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru eforturi și uh, așteptăm feedback din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! A fost foarte util și e bine că dacă raportorul nu este prezent, cineva poate să-i înlocuiască. Nu văd pe nimeni din PPE, mă uit către socialiști și democrați. Olga, cred că vorbește în numele Anei Head. Mulțumesc. Într-adevăr, intervin în numele Anei Head, care nu a putut să vină și și rescuză pentru asta. Dânsa mi-a dat un text pe care am să vi-l citesc în forma primită. Mai întâi doresc să mulțumesc uh, raportorii și raportorii din umbră care au muncit din greu la acest uh, aviz atât de important. Chiar dacă nu suntem uh, comisia responsabilă pe fond, contribuția noastră va fi importantă în cele din urmă. De aceea consider că avem nevoie de un aviz cu un text ferm menit a asigura respectarea priorităților și răspunderilor noastre, celor de la INCO. De aceea am pus accentul pe protecția minorilor, reintroducând articolul 7 cu un text mai ferm decât era înainte. De asemenea, am inclus o serie de considerații prin comunicările comerciale. Am susținut de asemenea nevoia ca statele membre să poată introduce măsuri de drept intern deoarece vorbim aici de context, de conținut audiovizual care putea să afecteze minori, într-un fel sau altul, consider că aceste coduri deontologice nu sunt suficient de clare din multe puncte de vedere. Chiar dacă un cod deontologic poate funcționa într-un anumit stat, statul membru respectiv trebuie să aibă posibilitatea de a suplimenta măsurile de protecție pentru minori și consumatori în general. De aceea am sugerat uh, formulări diferite uh, care nu exclud codurile deontologice ca o metodă posibilă. Noi am vrea un text mai neutru care să ofere statelor membre posibilitatea de a alege ce procedură se potrivește mai bine în situația specifică de acolo, un cod deontologic sau legislația națională. Situația compromisurilor în prezent uh, încă nu este mulțumitoare pentru mine și cred cu tărie că putem ajunge la un rezultat mai bun înainte de votul de săptămâna viitoare. Grupul socialiștilor și-a clarificat prioritățile și va continua să facă acest lucru pe durata întregului proces. Chiar dacă timpul alocat nu a fost foarte lung, trebuie să continuăm discuțiile în această săptămână pentru a satisface prioritățile și cerințele grupurilor reprezentate. Nu vreau ca rezultatul final să fie prea diluat și să ceară pur și simplu existența unor coduri deontologice care în realitate nu oferă nicio garanție. Vă mulțumesc. Da, președinte, mulțumim, Olga. Acum la ALDE. Știu că domnul Locăgar nu poate fi... Uh, Caia Calas intervine în numele domniei sale. Da, Calasă, într-adevăr, domnul Căgar nu a putut fi prezent și m-a rugat să prezint trei elemente în numele domniei sale. Odată, fără nicio îndoială, trebuie să asigurăm conținutul de altă calitate pentru cetățenii europeni, însă, după cum a spus-o dânsul deja, în repetate rânduri, uh, cotele de conținut nu sunt o soluție conținutul trebuie să fie dictat de cerere. Avem un exemplu de succes din Danemarca, o serie TV, Borgen, pe care dânsul consideră că mulți europeni au văzut-o cu plăcere. Și e un astfel de exemplu. Dacă conținutul e suficient de bun, europenii o să se uite la programe europene, chiar dacă rămâne în limba originală și are subtitrări. În materie de accesibilitate, dânsul consideră că e loc de mai multă ambiție, mai ales când e vorba de cei cu dizabilități. Acest lucru este deosebit de important atunci când uh, statelor membre li se cere să ia măsuri în direcția accesibilității sporite. Uh, domnul Lockegar dorește o formulare mai fermă în acest sens uh, și domnul Alonzova a venit cu o serie de amendamente care reflectă aceeași tendință. De asemenea, se referă la propunerea de a elimina orice trimitere la dezvoltarea morală. Am și o serie de comentarii proprii, le pot adăuga acum? Da, spune doamna președinte, bine. Din câte am văzut eu din propunere de compromis, uh, lucrurile merg bine și uh, îmi doresc să mulțumesc uh, raportoarei pentru că a inclus și o serie de indicatori privind discursurile care incită la ură și chestiunile care țin de transparența firmelor prestatoare, lucru cu un impact posibil asupra calității programelor transmise. Apoi, Într-adevăr, directiva e-commerce uh, a fost menționată în text, însă în conformitate cu această directivă, companiile trebuie să aibă o politică clară atunci când e vorba de conținutul ilegal. Discursul care incită la ură este conținut ilegal, conform definiției acceptate. De aceea aș dori să subliniez aici că este nevoie de a se asigura o coerență între definiția discursului cancită la ură în acest context și avizul INCO. Asta pentru că dorim claritate și certitudine juridică. Mulțumesc! Mulțumim, uh, Caia, spune doamna președintă. Sunteți următorul pe listă, văd că tocmai ați venit. Dar Julia e singura altă raportoare care era în sală ca să apuci să te pregătești pentru că tocmai ai venit. Atunci, Julia, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, stimați colegi. Și eu doresc să mulțumesc raportoarei uh, și celorlalți colegi pentru eforturile depuse până acum. Apreciem uh, abordarea generală care se regăsește în acest aviz al INCO, dar o chestiune de mare importanță pentru noi este chestiunea accesibilității și aș dori să vă reamintesc că această comisie și acest parlament a adoptat într-o primă lectură o versiune a directivei privind accesibilitatea web care includea obligații de ordin juridic pentru uh, companiile care distribuie conținut public și sunt uh, surprinsă să văd că cu aceleași persoane, cu aceleași comisii implicate, nu am reușit să ajungem la o soluție similară, la o poziție la fel de fermă în materie de accesibilitate și în contextul acestei directive. Pentru că, în cele din urmă, am decis uh, să nu includem uh, acești transmițători publici pentru că vroiam o condiție egală între canalele publice și cele private. Dar uh, asta nu înseamnă că dispar și cerințele de accesibilitate pe care vrem să le impunem în uh, serviciile audiovizuale. De aceea cred că suntem departe de a fi ajuns la un acord. Oricum, uh, nu sprijinim poziția Comisiei care cere eliminarea acestei dispoziții și ne bucură să vedem că și raportoarea este destul de flexibilă din acest punct de vedere, însă considerăm cu tărie că, mai ales când e vorba de cei cu dizabilități, trebuie să avem dispoziții ferme în acest sens. Ceea ce privește platformele video, abordarea ne mulțumește în linii mari, dar există încă o serie de detalii care trebuie clarificate. În primul rând ne pare rău să vedem că în definiția acestor platforme video se vorbește de organizarea conținutului uh, prin metode algoritmice. Bun, înțelegem ce vrea comisia să spună, dar dați-mi voi să spun că structurarea unui conținut pe bază de algoritm poate fi absolut lipsită de sofisticare și anostă, ca și o clasificare a uh, fișierelor în ordine alfabetică, după nume. Deci nu ar fi cea mai bună metodă de a specifica uh, ce avem de gând. Suntem de acord cu colegii de la ALDE, în sensul că e important uh, să păstrăm trimiteri la directiva privind comerțul electronic și, într-adevăr, aceste platforme comune video se regăsesc și în alte documente și apoi mai sunt și obligații adiționale care ar putea fi incluse și în acest sens ne gândim că îndepărtarea conținutului prin metode automate n-ar trebui să fie impusă în contextul acestor platforme video pentru că această tehnologie ridică încă multe semne de întrebare și întrebări care țin de drepturile fundamentale, însă în ultima versiune a compromisului văd că Eh, practic chestiunea a devenit un exemplu pentru de măsură ce ar putea fi luată și se regăsește la considerent, nu ca obligație, cu valoare juridică, deci eventual asta e o abordare pe care am putea accepta și noi. Noi eh, nu am vrea să renunțăm la amendamentul 115 care vorbește de o procedură de contranotificare sau vorbește despre disputele dintre utilizatori și prestatori, utilizatorii care au pus acolo anumite materiale video și materialele au fost scoase de pe site, trebuie să aibă posibilitatea unui apel. Deci aceste chestiuni sunt lucruri pe care am vrea să le vedem în text. Sunt multe compromisuri cu care sunt de acord, dar există și Uh, aspecte în care am preferat propunerea comisiei. Ne îngrijorează și abordarea cotelor în forma actuală. Considerăm că e o abordare complexă și nu sunt convinsă că o măsură luată pentru conținutul linear și aplicată conținutul linear va duce la același rezultat. Am să mă opresc însă acum aici și aștept să vedem cum evoluează discuția pe plan tehnic în viitor. Mulțumim. Am să predau acum ședința președintei noastre de comisie, dar Denis e rândul tău, te rog. Domnul Denis de Jong. Mulțumesc uh, doamnelor președinte. E, e un dosar într-adevăr spinos și toată simpatia mea uh, pentru raportoare care încearcă să reconcilieze multe opinii divergente și multe abordări divergente. Noi am uh, oferit uh, comentarii de amploare. Compromisul în forma actuală nu rezolvă multe din probleme ridicate de noi, uh, însă vreau să am o abordare pozitivă și pot să spun că am putea fi flexibil din anumite puncte de vedere, mai ales când e vorba de coreglementare, însă nu cred că terminologia utilizată e clară pentru toată lumea. Dacă e vorba de un cadru general care permite factorilor interesați să elaboreze un cod deontologic uh, care să funcționeze în contextul legislativ acolo, cum se întâmplă în alte sectoare, din acest punct de vedere am putea fi flexibili și apoi avem și o serie de amendamente privind uh, codurile de ontologie cu forță juridic obligatorie. Acestea ar putea să dispară, pentru că ultima instanță se atinge obiectivul prin altă metodă. Mai sunt însă o serie de alte chestiuni uh, și nu înțeleg de ce n-am făcut progres. Ar fi trebuit să putem merge înainte, dar n-am făcut-o. Cred că sunt pe aceeași lungime de undă cu colegii de la ALDE dacă vorbim de incitarea la violență sau ură, comisia e de vină de fapt că ei au început. Dar trebuie să spunem uh, lucrurilor pe nume. E vorba de infracțiuni clar definite, însă există instrumente europene, de asemenea, care includ dispoziții în acest sens. Vrem o formulare precisă aici. se spune acolo în text ură care ar putea fi interpretată ca incitare la discriminare și violență sau incitare la ură. În termen juridic, uh, lucrurile sunt extrem de încălcite aici. Despre ce e vorba la urma urmelor? Sper să apucăm să avem o discuție pe această temă, pentru că cred că lucrurile pot fi îmbunătățite. Alte aspecte importante pentru noi uh, a fost subliniate și de PPE, Uh, acea cotă alocată programelor europene, aici nu sunt de acord cu Verzi, că e important să menționăm un procentaj minim textul privind protecția copiilor împotriva consultului dăunător și împotriva unor reclame, de exemplu la alimente nesănătoase, și aceste dispoziții ar putea fi întărite și pentru adulți, speram să putem face o trimitere la jocurile de noroc, pentru că nu se menționează jocurile de noroc și ar trebui să fie menționate, pentru că și aici trebuie să procedăm cu multă, multă atenție. Deci încă lucrăm la text și sperăm să putem ajunge la un acord mai de substanță, pentru că mă tem că multe dintre compromisurile în forma actuală nu pot fi susținute de noi. Mai dorește să intervină cineva, Andreas, din partea APP-ului pe AVMS sau nu? Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Cer scuze pentru întârziere, dar a fost o problemă cu avionul. Domnul Turcean, raportorul din umbră, mi a rugat să fac o nu o să fiți uh, surprinși uh, să aflați că amendamentul de compromis 27 e o problemă. Domnul Turcan a venit cu amendamente proprii, dar noi, ce de la PPE, avem un plan pentru a asigura condiții echitabile de activitate între serviciile liniare și cele non-liniare. Propunerea comisiei, în opinia noastră, este bună și ar trebui să rămânem la ea în loc să o schimbăm. Și o altă chestiune menționată de raportul nostru din umbră este compromisul 25. Tot vorbim de cota europeană cota privind uh, conținuturile produse în Europa, grupul meu a venit cu multe amendamente și trebuie să vedem ce putem face pentru a asigura funcționarea pieței unice. Ar trebui să vedem dacă nu cumva ar trebui să încercăm că atunci când un furnizor de conținuturi uh, din Uniunea Europeană contribuie la fondurile alocate, practic își acoperă astfel uh, uh, o porțiune din cota care îi revine. Ar fi un caz de recunoaștere reciprocă, de exemplu. În ceea ce mă privește, eu n-am venit cu amendamente proprii și în materie de cota, aș vrea să rămânem la abordarea europeană. Atât pe scurt comentariile făcute în numele raportului nostru din umbră. Mai dorește cineva să intervină? Comisia, dacă uh, nu dorește altcineva să intervină, uh, nu știu cine Mulțumesc, uh, domnul președinte, de la DigiConnect, uh, răspunzător uh, pentru directiva privind serviciile digitale. Am analizat amendamente de compromis care, practic, aduc situația la status quo actual și avem câteva observații privind această cotă de 20% reclame pe oră, acest concept este mai restrictiv decât ce avem în prezent, pentru că în prezent se operează cu această sliding hour. Ora, ora începe nu la fix și această metodă de calcul oferă mai multă flexibilitate eh, canalelor TV Apoi, în ceea ce privește incitarea la ură, aceasta este ilegală și face, prin urmare, obiectul dispozițiilor din directiva prin comerțul electronic. Există măsuri specifice, există cei declanșatori care uh, permit uh, operatorilor să identifice aceste conținuturi. Regulile propuse de noi ar restricționa accesul minorilor la conținuturi potențial dăunătoare. Deci nu se elimină conținutele, ci ne asigurăm că minorii nu ajung să vadă sau să audă așa ceva. În ceea ce privește promovarea conținuturilor europene, dacă ne bazăm doar pe atractivitatea lor, nu e suficient, pentru că dacă vă uitați la articolul 13, statele membre pot să aibă reguli privind natura acestor programe, dar dacă nu combinăm dispozițiile respective, dacă avem 100% sau 90% programe europene, dar dacă nu faci, uh, dacă nu le promovezi, atunci șansa ca cineva să se și uite la ele e foarte mică. Deci trebuie uh, să existe o, o, un echilibru între promovarea și vizibilitatea acestora și uh, proporția alocatelor. Voi. dispozițiile în această directivă trebuie să fie traduse în norme de drept intern. Statele membre pot face acesta prin uh, coreglementare, însă este important ca aceste elemente să se regăsească într-un fel sau altul. Uh, codul deontologic european uh, vine practic să completeze măsurile existente, e menită a permite operatorilor europeni să cadă de acord asupra unor principii generale. Nu vine să înlocuiască normele de drept intern sau ce s-a implementat prin intermediul coreglementării. Mulțumesc! Mulțumim! Comentarii finale din partea raportoarei. Da, deci, tot vorbit de codurile deontologice, înțeleg că o să mai fie o întâlnire tehnică mâine și se va încerca găsirea unui compromis mai solid pe marginea acestor coduri deontologice. O să încercăm uh, să ținem cont de ce au spus uh, socialiștii și colegii de la GUE. Pentru mine e clar că avem două tabere aici care vor un compromis pe marginea cotelor. Raportarea înțelege acest lucru chiar dacă dânsa și grupul domniei sale nu sprijină acest demers, dar vom încerca să găsim o soluție și în acest punct de vedere. În ceea ce privește celelalte chestiuni, eh, lucrurile încă sunt eh, neclare, dar eh, raportarea speră că în cele din urmă va reuși să țină cont de majoritatea opiniilor dumneavoastră, mai ales dacă ne gândim că e un dotar atât de tehnic și de dificil. Și am să mă opresc aici, doamnă președinte. Mulțumim, spune doamna președintă. Suntem puțin în avans față de program. Ne deci spuneți-le colegilor că suntem puțin în avans. Urma, urmează raportul domnului Schwab, raportul anual privind politica de concurență europeană. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Iată, am ajuns să, să discutăm amendamentele de compromis. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung la această etapă. Eu cred că am reușit până la urmă să venim cu niște amendamente de compromis, coerente, care nu neagă deloc ideologiile pe care le reprezentăm. Domnul Jani este raportorul uh, principal de la Comisia ECON Eh, avizul nostru este, mm, din punctul nostru de vedere, bineînțeles, unul important, un aviz care trebuie să fie luat în considerare de către Comisia de, uh, competentă pe fond și, prin urmare, o rog pe doamna de Moze să se asigure în dezbaterile pe care le poartă cu domnul Șani că poziția noastră este apărată. Uh, Așadar, să revenim la subiectul discuției noastre, și anume politica Uniunii Europene în domeniul concurenței. Uh, politica în domeniul concurenței este una foarte complexă și uh, tocmai de aceea consider că aportul nostru în această dezbatere este unul esențial. Am ajuns la șase amendamente de compromis de bază, am discutat deja aceste aceste amendamente de compromis sau aceste domenii. Uh, voi, le voi trece în uh, revistă rapid. Pe de o parte vorbim despre economia colaborativă. Am înțeles că liberalii și-ar dori o notă și mai pozitivă acordată acestui tip de economie. Ei, uh, cred că nici raportorii din umbră și nici eu personal Uh, nu negăm efectele pozitive ale acestui tip de economie, însă trebuie să ținem cont de faptul că economia colaborativă generează o serie de probleme pentru societate, așa cum arată ea în momentul uh, de față. Prin urmare, nu cred că ne putem uh, apropia și mai tare de poziția uh, liberalilor în amendamentul nostru de compromis. Dar sper totuși că ne vor sprijini pe viitor. Mai există și uh, celelalte teme foarte importante pe care le-am uh, menționat și la întâlnirea trecută. Subliniez în special cazul Facebook pe care l-am tot discutat. Mai apoi mai avem și poziția Curții Europene de Conturi cu privire la abuzul uh, ajutoarelor de stat, avem competiția fiscală, etc. V-am spus uh, deja, sau am discutat deja toate aceste subiecte. Mâine vom vota, Comisia competentă pe fond va vota în data de 5 decembrie. Uh, Sper că am, uh, vom reuși să ne impunem uh, pozițiile în Comisia Econ. În orice caz vreau să le mulțumesc tuturor colegilor uh, pentru contribuția pe care și-a adus-o la crearea acestei poziții coerente a Comisiei noastre, care sperăm că se va concretiza cu o poziție coerentă a Parlamentului European. Olga, în numele doamnei Bonze. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou voi vorbi în numele raportorului nostru din umbră, doamna Cristel Moze, care își cere scuze că nu poate fi uh, prezentă astăzi. Din nou voi citi uh, opoziția domniei sale. Cristel mulțumește raportorului și raportorilor din umbră pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Pe ansamblu, uh, cele 11 amendamente de compromis sunt solide și sunt menite a promova concurența echitabilă în Europa. Bineînțeles, unele dintre amendamentele de compromis ne-am fi dorit să aibă un alt tip de uh, formulare. În special, compromisul 4 ne-ar fi plăcut să sune altfel și, de asemenea, ne-ar fi plăcut ca și amendamentul de compromis 11 să aibă alte teze. Uh, dar pe ansamblu uh, suntem totuși mulțumiți de formulările găsite. Vă mulțumesc din nou și sper că uh, votul de mâine va fi încununat de succes. Și acum permiteți-mi să fac uh, și eu niște comentarii personale, dar bineînțeles nu înainte de a le oferi celorlaltor raportori din umbră ocazia de a se exprima. Deni, în numele ECR. Da, acum sunt domnul Sulic și uh, voi mai uh, înlocui și alți colegi mai târziu. Mai târziu. Domnul Sulic, uh, în primul rând, vreau să-i mulțumesc, să mulțumesc raportorului din umbră. Domnia sa consideră că concurența echitabilă este esențială pentru, politica, pentru piața internă a Uniunii Europene și, pentru, și este esențială pentru consumatori. Economia colaborativă și uh, inovația Uh, specifică secolului 21 sunt esențiale și tocmai de aceea ne dorim o modificare a formulării de la amendamentul de compromis 4, care în uh, formularea anterioară uh, periclipta până la urmă economia colaborativă. Doamnă președintă, mai lent de atât nu pot să vorbesc. Uh, sunt probleme te- tehnice sau ce se întâmplă? În orice caz, uh, luminile de pe, de pe consola mea se tot aprind. O fi accentul meu? În orice caz, luminițe, luminițele acestea ne arată faptul că ar trebui să ne, să ne mai liniștim, să vorbim mai lent, mai rar. E important ca toată lumea să ne asculte. Oare unde rămăsesem? economia aceasta colaborativă, bineînțeles, trebuie să respecte normele juridice, la fel ca toate celelalte uh, întreprinderi de pe piață, însă no, normele utilizate nu trebuie să fie uh, învechite și să pună până la urmă obstacole în, cazul, în calea dezvoltării acestui tip de economie uh, Deja utilizatorii sunt încântați de genul acesta de economie, iar uh, legiuitorul nu trebuie să le limiteze alegerile. În ceea ce privește uh, amendamentul de compromis cu privire la competiția în domeniul fiscal. E vorba despre amendamentul de compromis 7. Domnul Sulic este foarte încântat de acest uh, amendament, deoarece el preia până la urmă propunerile făcute de domnia sa Uh, în sensul responsabilizării statelor membre. Domnul Sulic consideră că o manieră de a um, de a împiedica aranjamentele în domeniul tarifar este acela de a promova uh, competiția pe piață. E important ca um, prețurile sau tarifele de intrare pe piață să fie cât mai scăzute cu putință, tocmai pentru a încuraja concurența. Bineînțeles, în text nu s-au preluat toate opiniile domnului Sulic, dar cu toate acestea, domnia sa este foarte recunoscător raportorului pentru, rap- pentru aceste amendamente de compromis și ECR-ul va sprijini acest proiect de raport. Mulțumim. Veți interveni în numele ALDE? Caia? Nu? Denis, în numele GUE, ai cuvântul. Sunt chiar raportor din umbră. Voi fi foarte succint. De ce? Pentru că a fost o plăcere, atât pentru mine cât și pentru colaboratorii mei, să lucrăm uh, alături de domnul raportor. Noi suntem cei care pot să susțină până la urmă toate amendamentele de compromis, până și amendamentul de compromis 11, uh, și chiar și amendamentul de compromis 6, uh, care iată are o nouă formă și tocmai datorită acestei noi forme putem să sprijinim acest uh, amendamente de compromis. Mai există câteva chestiuni chichițe care ne deranjează, dar am înțeles de la domnul raportor că aceste lucruri pot fi eliminate din text. Deci, noi suntem uh, în favoarea acestui proiect de aviz. Excelent! Mai dorește cineva să intervină? Doamna Sănalova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba cehă. Vreau să mă refer la amendamentul de compromis 11. Am fost surprinsă de amendamentul 73 Amendamentul acesta spune că nu legislația europeană este uh, eficientă în, în uh, sensul combaterii uh, acțiunilor ilegale, ci angajamentele voluntare ar fi mult mai eficiente decât această legislație. Grupul meu a depus o serie de amendamente în care spune clar, susține clar că doar uh, legislația europeană este valabilă și este singura armă pe care o putem uh, folosi în combaterea acestor uh, activități ilegale. De fapt, aceste amendamente stăteau la baza unui raport uh, care fusese adoptat de către plenară, în sesiunea plenară, în luna iunie a anului în curs. De asemenea, mai avem și un raport cu privire la produsele agricole, uh, Uh, și la combaterea uh, diferitelor uh, scheme ilegale de comercializare a acestora. Întotdeauna am spus că legislația europeană este absolut necesară. Tocmai de aceea, iată, sunt surprinsă de acest, această formulare la acest amendament de compromis. Nu îl pot susține. Uh, Uh, asta în mod absolut evident. Eu cred că trebuie să, uh, să, să obligăm Comisia să vină cu o poziție clară în ceea ce privește aceste practici uh, ne, neechitabile, practici comerciale. Andreas, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care și-au transmis opiniile cu privire la aceste amendamente de compromis. Într-adevăr, am reușit să ajungem la niște amendamente de compromis care nu neagă ideologiile tuturor colegilor din, din sală. Am încercat să ne asigurăm că toate opțiunile sunt, uh, se coagulează cumva în textul nostru. Și lucrul acesta este cât se poate de evident în amendamentul de compromis 11. Eu înțeleg de ce doamna Senalova are probleme legate de acest uh, amendament de compromis. Și eu eram conștient de genul acesta de opinii de, încă din momentul în care am uh, scris acest uh, text. Am discutat despre acest amendament cu domnul Dantan de la Comisia Agri. Am înțeles că Comisia Agri își dorește o politică mult mai strictă Înțeleg uh, această dorință din perspectiva produselor agricole, uh, dar eu personal sunt uh, oarecum sceptic în ceea ce privește această atitudine um, foarte severă. De ce? Pentru că dacă începem să decorticăm și uh, să decorticăm toate argumentele, ne dăm seama că până la urmă problemele sunt în statele membre și uh, rare ori problemele sunt într-adevăr transfrontaliere. Bineînțeles, înțeleg într-o, într-o oarecare măsură argumentul dumneavoastră, dar tocmai pentru că înțeleg acest argument, îmi dau seama că până la urmă, uh, în primul și în primul rând, acțiunile trebuie să fie întreprinse la nivelul statelor statelor membre. Și tocmai de aceea consider că formularea de aici uh, Uh, care face trimitere la un cadru european care să țină cont de cele mai bune practici, dar și de schemele voluntare, precum uh, inițiativa privind lanțul de furnizare. Deci consider că această formulare este cea mai uh, echilibrată cu putință și cea mai corectă cu putință. Nu are sens să exagerăm în momentul de față, nu are niciun sens să ne, precipi, să ne precipităm, haideți să lucrăm cu ceea ce avem și să impulsionăm Comisia Europeană pe viitor. Asta avem, cu asta să lucrăm. Îmi dau seama, uitându-mă la dumneavoastră, că nu v-am convins întru totul. Asta este, îmi pare rău, nu putem să mulțumim pe toată lumea. Vă mulțumesc mult! Doamna Gojani, din partea Comisiei, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc doamnă președinte. Sunt, uh, mă numesc Hennings, uh, reprezint uh, DG Competition. Noi suntem responsabili pentru acest raport anual. Pe 11 octombrie nu am avut ocazia de a ne exprima pe marginea acestui uh, subiect. Um, atunci ați discutat pentru prima dată acest raport, dar ne-am dat seama că trebuie să ne întoarcem pentru a discuta um, în detaliu toate aspectele legate de directiva, spre exemplu, privind despo- despăgubirile și, uh, bineînțeles, amendamentul de compromis 5. Știți că această directivă privind despăgubirile are um, deja 2 ani de zile trebuie să fie transpusă în legislația european, națională până în anul 2016, de fapt peste o lună. Direcția noastră generală monitorizează 31 de state, 28 de state membre și 3 state EFTA, pentru că această directivă trebuie să fie transpusă și în aceste state. Începând cu anul acesta, de pe 24 noiembrie, vom putea să vă prezentăm, putem să vă prezentăm un raport clar cu privire la progresul înregistrat de către statele monitorizate. Suedia a încheiat procesul, 11 state membre discută această uh, propunere legislativă la nivel parlamentar, alte 9 state membre uh, au ajuns deja Uh, au trecut deja prin procesul de revizuire și procesul consultativ și acum legislația este tratată la nivel guvernamental. Prin urmare, iată, lucrurile au, mers, au avansat uh, cât se poate de substanțial. Pe 11 octombrie, dumneavoastră spuneați că site-ul nostru de internet nu reflectă neapărat toate aceste eforturi ale noastre. Aveți dreptate. Le-am uh, transmis această, acest comentariu al dumneavoastră colegilor noștri. Sperăm din tot sufletul ca lucrurile să se remedieze cât mai curând cu putință. Sperăm că site-ul nostru va fi actualizat cât mai curând cu putință pentru a reflecta acest progres înregistrat. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim că ați venit astăzi alături de noi pentru a ne transmite această informație și uh, sperăm că în aliniatul 4 aceste informații noi vor fi reflectate clar. Andreea, vrei să comentezi? Nu. Mulțumesc. Atunci trecem acum la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre discuția cu privire la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Avizul respectă regula 53, Emplu este comisia competentă pe fond. Doamna raportor, doamna Moze, iată mi s-a alăturat și îi dăm imediat cuvântul. Mulțumesc mult! Mă deranjează faptul că trebuie să mă exprim în engleză astăzi. Nu există cabină daneză. Este a doua oară când mi se întâmplă lucrul acesta. Uh, Uh, tema aceasta este nouă pentru noi, uh, pentru mine și tocmai de aceea vocabularul meu este oarecum limitat. Uh, vă rog să aveți răbdare cu mine. Voi fi obligată să, să citesc de pe o hârtie astăzi. Pe viitor însă sper că lucrurile se vor îmbunătăți. Dăm voie să intervin. Uh, dacă avem o sală de reuniune mai mică la dispoziție, bineînțeles numărul de cabine este și el mai scăzut. Voi ține cont de remarca făcută de tine. Voi încerca ca pe viitor lucrurile să nu se mai repete. Trebuie să ții cont de uh, dimensiunile sălilor. A, și asta era important și microfonul e important. Bun, trecem la detașarea lucrătorilor. O temă sensibilă din totdeauna, o temă sensibilă pentru europeni. Eu consider că trebuie să găsim un echilibru cât mai uh, perfect cu putință în maniera în care dezbatem acest subiect. Comisia noastră trebuie să monitorizeze funcționarea pieței interne, dar în același timp trebuie să găsească și un echilibru perfect în ceea ce privește funcționarea acestor reguli în piața internă. Și în acest sens nu trebuie să uităm de nevoile uh, lucrătorilor, bineînțeles. Iată, uh, de la bun început vreau să spun că sunt încântată de această inițiativă a Comisiei de a revizui această directivă. Într-adevăr, trebuie să găsim o cale mai bună de a trata subiectul. S-au făcut uh, mulți pași înainte, dar cred că mai trebuie să includem în uh, acest text niște elemente care sunt esențiale pentru uh, generarea acelui echilibru pe care și-l doresc atât lucrătorii cât și angajatorii pe piața internă. Astăzi uh, avem un prim schimb de opinii pe tema aceasta. Prin urmare, vă voi asculta cu mare atenție și voi încerca să încorporez în avizul meu uh, opiniile dumneavoastră. Dar, de la bun început, eu vreau să vă spun că, cel puțin în ceea ce privește definiția remunerării de la articolul 3, ar trebui să fie reinserată în noul text. Mă refer la definiția din textul inițial. Comisia își dorește o regândire a conceptelor, dar nu mi se pare corectă această abordare pentru că ea generează lipsă de securitate atât pentru lucrători cât și pentru angajatori. Trebuie ca textele juridice să fie cât mai clare cu putință, pentru că altfel decizia finală va fi luată de către Curtea Europeană de Justiție. Și nu mi se pare corect, cred că noi trebuie să luăm o decizie. Deci, tocmai de aceea, Consider că definiția uh, remunerării de la articolul 3 trebuie să fie reintrodusă aici. De asemenea, trebuie să mai uh, reintroducem aici un articol 3.9 cu privire la agenții uh, temporari. E important să avem o formulare clară pe tema aceasta și e important ca agenții temporari să se bucure de uh, aceleași condiții de muncă ca și uh, ceilalți lucrători. Doar uh, reintroducând acest articol vom putea garanta acel tratament egal pentru toată lumea. Vă aceea mai, se mai pune problema temeiului juridic al propunerii e important ca articolul 56 și articolul 59 să se aplice sau să fie folosite ca temeiuri juridice, dar consider că și articolul 153 ar putea să fie inclus în uh, sfera de temeiuri juridice, acest articol uh, referindu-se la protejarea lucrătorilor. Trebuie să înțelegem care este esența până la urmă acestei directive. Această directivă dorește o liberă circulație a lucrătorilor, o liberă circulație a serviciilor, dar de asemenea directiva aceasta are drept obiectiv și uh, garantarea unor condiții de muncă echitabile pentru lucrători. Uh, uh, În ceea ce privește limita de timp, Comisia a introdus o limită de timp de 24 de luni, după care țara gază devine țara țara gazdă devine home country. În directiva inițială nu se definește acest lucru. Cred că 24 de luni e o perioadă prea lungă, pentru că reprezintă 2 ani. Deci poți rămâne într-o, într-o anumită țară timp de 2 ani, în aceste condiții temporare, cred că e prea mult și e mai bine să avem o, litim, o limită de timp de 6 luni. Cred că sunt și alte lucruri pe care le putem discuta, dar acestea ar fi principalele aspecte pentru mine. Nu vă pot spune că termenul limită pentru proiectul de aviz pentru traducere este 23 ianuarie, deci încă mai avem ceva timp, chiar dacă sistemul și dacă vreți să avem reuniunea ale raportorilor din urmă, putem face pentru a vedea ce este important și apoi să avem examinarea proiectului pe 9 februarie, termenul pentru amendamente 14 februarie la prânz. Acestea ar fi principalele aspecte pe care vreau să rețineți în momentul de față. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere și să subliniez că este important ca noi, um, INCO, să putem găsi echilibru corect între nevoia companiilor și ale lucrătorilor. Cred că este important dacă vrem să ne asigurăm că există un cadru echitabil în Europa. Mulțumesc! Paul Macas. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, avem un aviz destinat Comisiei responsabile pe fond. Acest aviz trebuie să răspundă, din punctul nostru de vedere, unor întrebări pe care le considerăm a fi esențiale și anume ce este indispensabil pentru îmbunătățirea pieței unice. Libertatea de a presta serviciile este un element esențial al acestei piețe, deci trebuie să revizuim toate măsurile protecționiste. Știm cu toții, pe baza contactelor cu angajatorii, cu lucrătorii, cu companiile în cauză, că poziția Comisiei care vizează revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor dă naștere la multe controverse, temeri. În ceea ce mă privește, există patru mize importante pentru Comisia IMCO. În primul rând, temerea de dumping la nivelul salariilor și a protecției lucrătorilor Apoi există teme legate de concurență, de denaturarea concurenței. în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Apoi, directiva privind detașarea în momentul de față se limitează la sectorul construcțiilor. Știm cu toții că în activitatea noastră zilnică există mari probleme în ceea ce privește personalul medical și alte servicii din industria prelucrării. Deci trebuie să vedem dacă nu cumva trebuie să ne limităm, dacă trebuie să ne limităm la sectorul construcțiilor și dacă trebuie să extindem și la alte sectoare, care sunt acestea? În mod uh, țintit sau într-un mod mai larg? A treia miză este cea a limitării duratei detașării. Atrag atenția asupra faptului că există un regulament referitor la coordonarea sistemelor de securitate socială. Acest regulament prevede limitări în timp. Și regulamentul dă naștere la o marjă de manevră foarte mare statelor membre pentru acorduri bilaterale. Prin urmare, trebuie să ne întrebăm dacă această flexibilitate prevăzută în regulament este suficientă sau dacă e nevoie de reglementări mai extinse și alte intervale decât cele care sunt prevăzute în momentul de față. E un regulament care nu trebuie scăpat din vedere. Și ultima miză este cea a salariului minim sau remunerației minime. Aici sunt niște consecințe juridice care trebuie avute în vedere. Chestiunea competenței statelor membre apare și în discuție și apoi încă o discuție care este foarte intensă în anumite state membre cu privire la salariul minim. Acesta este miza cea mai mare pentru că pune uh, multe probleme de competență. fără îndoială că aceste chestiuni ale garanțiilor minime, a remunerației minime, toate acestea dau naștere la mari probleme. Mi se pare că norme europene minime și principii europene minime sunt indispensabile dacă vrem să evităm tensiunile sociale și uh, incertitudinile. Sper, prin urmare, că ne vom concentra aici, pentru că Comisia Employment se ocupă de restul. În orice caz, vor exista contacte bilaterale cu Comisia Employment după aceasta, dar uh, linia de forță pentru noi trebuie să fie piața internă. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt raportor din umbră din partea ICR-ului. avem o serie de preocupări referitoare la această propunere și implicațiile sale de ordin practic și este important ca aceste implicații să fie analizate pentru a ne asigura că ele funcționează bine în practică. Este important că să respectăm și principiul cardului galben care a fost emis de multe state, tocmai datorită preocupărilor de ordin practic. Și, încă o dată, aș vrea să mă refer la cele tocmai spuse de domnul Caras cu privire la importanța funcționării serviciilor pe piața internă. Este foarte important și de aceea este important ca furnizorii de servicii să poată uh, furniza aceste servicii transfrontaliere. și pentru asta e nevoie de o bună cooperare între statele membre și, din păcate, Comisia tocmai și-a prezentat Comisia și-a prezentat propunerea încă o dată fără să aibă în vedere acest lucru și asta a dus la poziții divergente între statele membre, ceea ce este destul de trist. Directiva nu urmărește armonizarea de standarde, ci uh, coordonarea de standarde minime stabilite la nivel european pentru a evita abuzul și grupul meu ar fi vrut ca această propunere să fie prezentată după un studiu de impact adecvat privind implementarea directivei și după o analiză adecvată a adevăratului impact. Asta ar fi fost în concordanță cu agenda pentru o mai bună reglementare. Dacă vrem să promovăm concurența, atunci politica privind practicile ilegale ar trebui avută în vedere. Avem o situație în care există multe detașări uh, care nu sunt în conformitate cu legea și care ar uh, îngreuna lucrurile. De exemplu, transferurile intra-corporate. Există un mare fabricant de vehicule în Spania, în Germania și așa mai departe și detașează membrii ai conducerii superioare și chiar de mijloc în toate aceste țări. Și dacă avem uh, o limită de 24 de luni cumulativă privind detașarea, aceștia n-ar putea să mute pe cineva în Germania șapte luni, în Spania, în Finlanda, pentru că se face această cumulare. Nivelul acesta de transfer uh, intracorporat este foarte diferit de, de detașarea unui lucrător în construcții. Deci haideți să ne gândim care ar fi consecințele uh, neintenționate care ar rezolva, rezulta din această formulare vagă. Sunt de acord cu doamna Șaldemose când spune că trebuie să schimbăm remuneration uh, cu formularea inițială, pentru că sunt niște chestiuni specifice referitoare la ce se referă această țintă aici. Regulile pe le avem, mai ales în ceea ce privește detașările pe termen lung, înțeleg, poate doriți detașări mai scurte, privind un lucrător tradițional în construcții. Și cred că dacă dăm o interpretare largă pentru a include și alți membri, va deveni problematic. În ceea ce privește lucrătorii temporari, aș fi preferat să păstrăm lucrurile ca în directiva inițială, dar nu asta este principala problemă. Principala problemă pentru noi este că uh, s-a ajuns la un text prea vag formulat, probabil creează probleme pentru multe state membre din punct de vedere al responsabilităților lor, mai ales în domeniul stabilirii de mecanisme. Deci trebuie să avem o abordare țintită și să înțelegem care sunt implicațiile de ordin practic. Mulțumesc! Dita Sharon Sova din partea ALDE, dar nu e nimeni aici. Denis de Young este vorbitor de număr pentru grupul GUE. Mulțumesc, Vicky. Și Deși sunt de acord cu preocupările tale, aș vrea să vă spun că există și alte preocupări, pentru că vorbim despre un dosar care atrage atenția mass mediei și este foarte disputat. Există mulți oameni în statele membre care consideră că este o cale de a submina plata egală pentru aceeași activitate desfășurată în același loc. Și asta este o problemă pentru sindicate în momentul de față. Prin urmare, cred că abordarea generală subliniază de raportor e mult mai apropiată de poziția noastră. Dacă trebuie să analizez care ar fi interesele, înțelegem ce probleme pot apărea în ceea ce privește pensiile și serviciile sociale, dar sunt sigur că pentru transferurile intracorporate aceste probleme pot fi rezolvate. Și principala idee este să nu există concurență inechitabilă între lucrători și furnizorii de servicii. Asta este o preocupare foarte mare pentru noi, de aceea sunt de acord cu propunerile explicate de raportator. Prima reacție în grupul nostru uh, este că șase luni e o propunere foarte liberală. Noi am merge chiar pentru două luni. Dacă ați fi de acord, Dar nu e rău că în contextul global al negocierilor că noi vrem mai mult decât ce a propus raportorul. În ceea ce privește implementarea, sunt de acord, dar trebuie să avem și directiva privind implementarea. În IMCO sunt dezbateri foarte intense, chiar emoționale, dacă nu mă înșel, pe acest subiect și rezultatele finale ale directivei privind implementarea au fost limitarea posibilității de punere în aplicare Chiar dacă există îmbunătățiri față de versiunea actuală, există limite și până la urmă e și o problemă de capacitate. În anumite mem- state membre puteți vedea că datorită reducerilor bugetare și așa mai departe, nu există suficient personal și este foarte dificil în aceste perioadă, care nu este prea bună din punct de vedere a statelor membre, să investească imediat în ceea ce privește punerea în aplicare. Deci nu cred că e o chestiune doar de implementare, trebuie să existe și niște norme pe care să le discutăm pentru a putea să aprobăm totul. Sigur că o să analizăm cu mare plăcere proiectul de aviz al uh, raportoarei și încă o dată vrem să subliniem că uh, și aici vorbitorul își întrerupe microfonul. Mr. Soltes. Domnul Soltes. Mulțumesc, doamnă președintă. Această revizuire a directivei privind detașarea este necesară, dar trebuie să fim foarte atenți cu privire la modul în care facem aceste lucruri, mai ales din perspectiva definițiilor Există trei motive pentru a face acest lucru. În primul rând, o mai bună protecție a lucrătorilor detașați cu drepturi similare față de lucrătorii locali. Acest lucru este necesar nu doar pentru a avea un minim definit, cifrele sunt foarte clare, conform Comisiei Europene, în 2014 au fost aproape 2 milioane de uh, lucrători detașați în UE și între 2010 și 2014 numărul lucrătorilor detașați a crescut cu 44%. Prin urmare, o să vedem ce o să se întâmple în viitor. Vorbim despre un 0,7% din total, e adevărat, dar nu putem ignora această situație. Prin urmare, sunt de părere că libera circulație este unul dintre drepturile fundamentale ale uh, cetățenilor și de aceea protecția lucrătorilor detașați este urgentă și necesară. Este de asemenea necesar ca toți lucrătorii să fie plătiți în mod corespunzător pentru a putea duce o viață decentă și nu cred că lucrătorii detașați ar trebui să fie plătiți mai puțin decât dacă n-ar fi fost detașați. Deci, da, vorbim despre un dumping la nivelul social, al salariilor și așa mai departe. Există colegi care, de asemenea, ne-au spus că nu e nevoie să schimbăm directivele pentru că toate oferă o protecție Trebuie să existe un echilibru între ce cerem de la companii și care sunt așteptările lor și drepturile lucrătorilor, pentru că suntem în Europa și trebuie să susținem valorile sale. Mulțumesc! Domnul Tarabela. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate vreau să salut inițiativele Comisiei Europene pentru că a susținut această nevoie de revizuire a directivei din 96 pentru a lupta mai bine împotriva anumitor abuzuri și aspecte care decurg de aici, mai ales în ultimii ani, și lupta împotriva acestei concurențe neloiale. Această inițiativă este un pas înainte. De ce? Pentru că acest text trebuie să fie evident finalizat, completat Uh, trebuie să fie eficient pentru a combate toate practicile neloiale între lucrători, companii europene și să ajungem la o aplicare a unui principiu conform căreia uh, remunerația și protecția trebuie să fie egală pentru muncă, egală efectuată în același loc. Știu că unii sunt deranjați, dar eu vin dintr-o țară unde această problemă există Căci dacă 0,7% dintre lucrătorii europeni sunt detașați, noi avem de 5 ori mai mult, 3,7% sunt lucrătorii detașați în cazul nostru și nu doar în construcții, ci și în transporturi, sector foarte sensibil, îngrijiri medicale și alte servicii angajatorul nu trebuie să dea unui lucrător detașat mai mult decât salariul minim stabilit în țara gazdă, adică adesea detașați sunt mai puțin bine plătiți ca alți lucrători pentru aceeași muncă. Dar ce este remunerația până la urmă? Trebuie să știm ce este. Când există o protecție socială ridicată, ea este diferențiată. Dacă lucrătorul optează într-o țară cum este Belgia, Suedia sau Danemarca, în țările cu protecție socială mai avansată, acest lucrător, dacă se rănește pe șantier și este în incapacitate de lucru, este remunerat pe durata incapacității. Adesea am văzut lucrători care vin din alte părți, dispar de pe șantier, sunt trimiși în țara lor ca niște animale și fără a fi protejați în cazul pierderii capacității de muncă. Regret că principiul pe baza cărora cotivațiile sociale aplicate lucrătorilor detașați rămân cele din țara de origine. Asta nu este pusă sub semnul întrebării și deja dă o naștere la probleme între statele membre și sistemele lor de asigurări sociale. Când companiile folosesc abusiv detașarea lucrătorilor, asta dă naștere la probleme. Principiul trebuie să alcarteze libera circulație a lucrătorilor este un aspect fundamental în ceea ce privește valorile Uniunii Europene, care vrea să-și favorizeze libera circulație a lucrătorilor, dar nu în orice condiții. Ne putem pune și întrebarea în legătură cu cheltuielile zilnice. Acestea nu sunt, intră la remunerare. Omul merge detașat, plăt, primește salariul pe care plătește, dar are și cheltuieli proprii. Aș uh, vrea, într-adevăr, să cooperăm și pe viitor la realizarea acestui aviz, însă rămân lucruri clarificate. Ce facem și cu dumpingul social? Dumpingul social este o realitate și trebuie să închei prin a spune că Bun, mulți se tem în prezent de globalizarea prost înțeleasă, prost controlată, dar și în sânul Uniunii Europene, unde avem această directivă privind muncitorii detașați, trebuie să o înțelegem ca pe un instrument menit să favorizeze libera circulație a forței de muncă, dar dacă Uneori firmele o folosesc în mod abuziv pentru a crea dumping social. Creează tensiuni. Sunt muncitori detașați care permite șantier lucrează mai mult decât cei din partea locului. Asta generează probleme și, în ultimă instanță, aruncă îndoiala asupra pertinenței regulilor europene care ajung, de fapt, să favorizeze acest dumping social. Va trebui, într-adevăr, Comisia trebuie într-adevăr să abordeze această problemă din plin, pentru că într-adevăr vrem un instrument care să permită întreprinderilor și muncitorilor să tragă folase cuvenite, dar nu trebuie să permită tragerea de folase necuvenite pe baza unor drepturi sociale elementare. Doamna Arcăsari, mulțumesc foarte mult. E păcat că, iată, opiniile diferă atât de mult pe marginea acestei directive, pentru că, în ultimă instanță, nu vrem o legislație incoerentă. Nu vrem compromisuri neclare. Cu 20 de ani în urmă eram ministra muncii din Finlanda și atunci am adoptat uh, prima directivă privind muncitorii detașați. Rezultatul a fost următorul. Nenumărate procese inutile la tribunal, neîncredere la adresa Uniunii Europene și a pieței forței de muncă. Și acum e important să corectăm greșelile făcute cu 20 de ani în urmă. E nevoie de o legislație coerentă. Dacă piața internă este nucleul Uniunii Europene și nucleul pieței interne este libera circulație a forței de muncă, știm în prezent care sunt motivele din spatele Brexitului sau din spatele ascensiunii extremelor în Europa. Tocmai dumpingul social. O piață a muncii destul de nefuncțională, De aceea salut uh, revizuirea propusă de doamna Șaldemose. Trebuie într-adevăr să ne gândim de ce avem nevoie în această nouă directivă. Doamna Senalova, mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Fiecare medalie are două fețe. E clar că diferențele între nivelele de remunerare din statele membre prezintă o problemă pentru piața muncii la nivel european general și o problemă pentru piața unică. Această directivă încearcă să elimine simptomele și nu cauzele. E nevoie de echilibru. În Cehia am uh, discutat problema salariilor plătite de o mare firmă de comerț cu amănuntul. Vânzătorii primesc cam 480 de euro pe lună. În Germania, aceeași firmă plătește cam 1300, poate chiar mai mult pe lună. ideea e să avem aceleași remunerare pentru același tip uh, de activitate prestată pentru aceeași companie. Deci, pe de o parte, vorbim de dumping social, dumping salarial și practici neloiale, dar, de asemenea, ar trebui să ne concentrăm eforturile în direcția unei comparabilități a salariilor plătite în diferite state membre. Se pune aici și problema migrației profiturilor din anumite țări. o soluție acolo ar rezolva probabil și dumpingul social, dar sigur că o soluție acolo nu ține de această directivă. Mai dorește cineva să intervină? Trebuie doamna președintă. Comisia e, e prezentă? domnul Sandfield. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mm, vreau să intervin mai repede, n-am avut ocazia. E un, e un dosar foarte important, într-adevăr. În discuțiile anterioare părea să existe un punct de vedere comun. Uniunea Europeană presupune deschidere, presupune acces liber pentru toți. Însă adesea, când vorbim de binele cetățenilor, venim cu reglementări care în ultimă instanță au efecte negative. Vedem că asta se întâmplă tot mai des. Idealurile sună foarte bine pe hârtie, dar în practică sunt foarte, foarte greu de tras în realitate. dacă nu procedăm așa cum trebuie, situația acestor muncitori nu se va îmbunătăți și se va deteriora, iar economia europeană, în loc să se dezvolte, nu va primi niciun stimul. Pe de altă parte, sigur, sunt probleme în fiecare domeniu. Acestea se vor amplifica din cauza unei legislații tot mai încălcite și care se îndepărtează tot mai mult de realitate. În acest caz, activitatea economică trece în zona neagră, gri, în loc să rămână în legalitate de plină. Nicăieri în lume nu s-au putut rezolva probleme cu astfel de măsuri legislative și și de această dată lucrurile la fel se vor întâmpla. Să nu uităm, când e vorba de un loc de muncă legal, atunci există și controle reale. Dacă un loc de muncă legitim se poate controla. e mai greu să intervii atunci când e vorba de muncă la negru. Iar când activitățile se află în zona cenușie și mai aproape de cea neagră, controlele sunt practic zero și nu putem asigura protecția acestor muncitori și nicio soluție împotriva acestui dumping social. După cum spune și doamna președintă, această directivă această directivă ar trebui să ofere Uniunii Europene posibilitatea de a uh, asigura respectarea unor reguli minime fără ca să ajungem la o situație în care, foarte curând, în cele 27, că așa o să fim 27 state membre, condițiile să, să fie identice. Condițiile nu o să fie identice în aceste state membre în anii ce vin. Mulțumim. Cam asta au spus o reprezentație a 8 state membre, inclusiv 2 viceprim-ministri. E vorba de state care au semnat acel yellow card și care sunt foarte îngrijorați de viitorul pieței unice. Și trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că deblocăm această piață unică a serviciilor și nu, din potrivă, ajungem în imposibilitatea de a lucra cu dispoziții transfrontaliere. Deci, într-adevăr, va fi foarte greu de găsit un echilibru aici, pentru că altfel o să venim cu atâta legislație încât uh, libera circulație va deveni extrem de complicată. Înainte de a da cuvântul raportorului, întreb comisia dacă dorește să adauge ceva. domnul Mo. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul președinte, spune reprezentantul comisiei. Câteva scurte comentarii pe marginea intervențiilor de până acum. După cum s-a spus, libera prestare a serviciilor este un, o componentă fundamentală a tratatului, e vorba de reguli uh, detaliată de directiva 9671, unde se vorbește de asemenea și de protejarea muncitorilor. Directiva există de 20 de ani și e nevoie să fie adusă la zi din două puncte de vedere. Dată în materie de punere în aplicare și asigurarea respectării, în acest sens avem o nouă directivă de la jumătatea acestui an, directiva 1467 și apoi partea de conținut propriu-zis, o chestiune de altfel menționată și de domnul președinte Juncker, la ce mă refer? În situația în care două firme care solicită același serviciu nu sunt obligate să respecte aceleași reguli în materie de remunerare, de exemplu. regulile de remunerare sunt cele locale, cele în vigoare pe plan local și acestea trebuie să fie respectate. De aceea, regulile practic pot diferi pentru aceeași firmă în funcție de statul în care operează. Noi vrem să ducem la zi această directivă ținând cont de noile realități. Și ar mai fi un lucru de adăugat. S-a vorbit de detașarea pe termen lung. Ideea aici nu e aceea de a limita durata unui serviciu detașat, pentru că acesta durează cât durează prestarea serviciului, însă ideea este să vedem dacă după o perioadă de timp muncitorul detașat n-ar trebui să beneficieze de un nivel sporit de protecție La fel cum se întâmplă în materie de asigurări sociale. Știți că după 2 ani, țara care te asigură e țara în care se prestează serviciul respectiv. și de aceea și în acest caz de detașare prelungită, condițiile de angajare vor fi cele din statul în care se desfășoară activitatea respectivă. Și apoi aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că nu toate situațiile de detașare sunt afectate de această revizuire a directivei. 56% dintre detașări, dacă calculăm după modelul uh, PDA1, vizează state cu un înalt nivel de remunerare. Deci e vorba de o piață a personalului calificat, e vorba de muncitori cu un alt nivel de calificare, nu sunt uh, migranți economici. Și acest lucru trebuie avut în vedere. 56% dintre aceste detașări sunt în state cu nivel ridicat de remunerare. Doamna Șalmose, mulțumesc foarte mult. Eh, mulțumesc celor care au intervenit. Este într-adevăr o chestiune importantă, una delicată în același timp și îmi închipui că cu toții avem soluții diferite pentru această problemă a pieței unice. Însă vrem o piață unică, funcțională, dar pentru a avea e nevoie de competiție loială și echitabilă și pentru că dacă vrem uh, echitate trebuie reguli, pentru că fără reguli nu poți să ai situații de echitate. Uh, sper că vom putea să spunea că dacă rezultatele referendumului din Italia vor fi nu, atunci Italia s-ar retrage din zona euro. Eu vă întreb dacă în urma, este posibil ca în urma rezultatelor unui referendum o țară să se retragă din zona euro, chiar dacă n-ar fi vrut acest lucru? Mulțumim foarte mult, doamna președinte. Eh, încercăm să ne lămurim ce s-a întâmplat cu interpretarea. Pur și simplu n-au fost suficiente echipe de interpreți danezi ca să poată acoperi toate întâlnirile unde s-a solicitat daneză. Nu știu ce am, ce am putea să facem, dar orice sugestie uh, e binevenită, pentru că înțeleg cât de delicată e această chestiune. Înțeleg de ce ai preferat să vorbești pe o temă uh, complicată în limba maternă. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Eva Paunova, uh, inițiativa Cloud, discutarea amendamentelor de compromis și dau cuvântul uh, raportoarei. Mulțumesc foarte mult. Să vă spun uh, care este situația în prezent. Uh, mâine se votează raportul. Până acum am elaborat 9 amendamente de compromis care au sprijin larg din partea tuturor grupurilor și doresc să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru o abordare extrem de constructivă. Am uh, trimis uh, lista de vot, n-am primit comentarii până acum pe marginea listei de vot. Suntem cu toții de acord că textul inițial propus de comisie a fost o bază foarte bună, uh, un punct de plecare extrem de potrivit pentru avizul nostru ne-am concentrat doar pe o serie de clarificări și adăugiri și cred într-adevăr că acest uh, aviz va contribui la o inițiativă mai coerentă care de altfel se aliniază și priorităților noastre la INCO. Avem trei elemente principale în uh, amendamentele de compromis. Odată sprijinim uh, scopul inițial al Comisiei de a elibera obstacole de ordin tehnic și juridic din calea fluxului liber de date și servicii de date. Pe parcursul negocierilor am văzut că, practic, acest uh, liber circulație a datelor ar fi o a cincea libertate de pe piața unică și de asemenea implicarea tuturor factorilor interesați este considerată a fi esențială în acest exercițiu, de unde și atenția sporită pe care o primește și de asemenea se vorbește de crearea de competențe digitale în acest context. De asemenea, după cum s-a spus foarte des aici, în comisia noastră, libertatea înseamnă și răspundere și noi am uh, subliniat faptul că protecția datelor și securitatea sunt elemente esențiale dacă vrem într-adevăr să nu pierdem și să asigurăm încrederea cetățenilor în această economie a datelor. Atunci informațiile delicate trebuie să fie uh, prelucrate cu multă atenție. Am uh, reușit să găsim compromisuri și în materie de standardizare și în materie de înțelegere a cererilor, pentru că, într-adevăr, când vorbești de cloud, nu e vorba doar de sectorul respectiv care joacă un rol, dar sunt și instituții de cercetare, mediul universitar sau uneori chiar administrațiile publice. obiectivul central rămâne accesibilitatea transfrontalieră la date și la servicii de date și vrem într-adevăr să avem un context competitiv um, în relația și cu restul lumii și aștept cu nerăbdare comentariile raportelor din umbră. Uh, Sergio Gutierrez urmează. Uh, mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc raportorei pentru ce a făcut și pentru deschiderea față de compromisuri care includ toate prioritățile grupului socialist. Cred că astfel am reușit să îmbunătățim raportul, care va fi fără îndoială unul extrem de util și care se va baza pe consens. Important este ca IMCO să poată veni cu un raport puternic pentru a putea influența întreg procesul. Și vreau să subliniez câteva idei aduse în discuție de comisie. Cred că este important să, sublinie, să susținem această inițiativă, chiar și incertitudinile care pot exista la nivelul comisiei și a unor state membre și este important să nuanțăm anumite idei, sprijinind textul. Sigur că suntem de acord ca Atât oamenii de știință, cât și companiile și cetățenii trebuie să beneficieze de calculele făcute aici. Și amendamentele pe care le-am prezentat din partea grupului socialist și care, într-o mai mare sau mai mică măsură, se regăsesc în amendamentele de compromis, intenționează să uh, consolideze avantajele pentru întreaga societate. Oameni de știință, pornind de la ideea acestei științe deschise, consideră că este important să fie sprijinită economia europeană bazată pe cunoaștere și cei care se ocupă de uh, analize pot face schimb de date și de informații în ceea ce prive, pornind de la acest mm, cloud și noua societate care se conturează acum este esențială și va putea facilita integrarea unei creșteri inovatoare și inclusivă. Și asta va permite tuturor cetățenilor să folosească această tehnologie, pentru că ideea este să putem folosi aceste tehnologie și la nivel birocratic și administrativ, să putem face schimb de informații de bază esențială și, sigur, companiilor care altfel ar putea să elimine barierele ce există între micile și marile companii. Și sigur este important să se, elim, să se definească și conceptul de acces la cloud din partea companiilor. De aceea suntem de acord cu ideea menționată de raportoare de a avea o liberă circulație a datelor ca cea de-a cincea libertate de pe piața unică. Sprijinim această idee, dar trebuie să garantăm mai multe lucruri. În primul rând, o conectivitate cât mai extinsă în interiorul Uniunii Europene, care să permită să nu mai existe diferențieri între uh, municipalitățile mari sau mici din punct de vedere al vitezei de internetului și apoi securitatea și caracterul privat al datelor care sunt introduse în cloud aceste lucruri cred că sunt baza pentru a face ca libertatea de circulație să devină un adevărat pilon al pieței unice. Conectivitate extinsă, viteza adecvată și securitate și caracter privat garantat pentru date. Și în încheiere aș vrea să subliniez compromisul pe care l-am redactat cu privire la investiții, pentru că este foarte important ca pentru a garanta aceste obiective pe care le-am stabilit și ideile pe care le aducem în discuție să existe și o finanțare și investiții suficiente la nivel, la nivel european și, de asemenea, trebuie să existe și contribuții complementare din partea statelor membre. Doar 12% din investițiile care sunt programate pentru a, a, în prezent în frontul FC, din planul Juncker, sunt destinate subiectelor din domeniul digital și trebuie să înțelegem că în lumea digitală joacă un rol important în uh, domeniul economic și ponderea sa va crește în PIB. Pentru a elimina posibilitatea unor prăpastii digitale, unor decalaje digitale între mediul rural și cel urban, de tineri și vârstnici, uh, cel mai bine ar fi să corectăm lucrurile încă de la început pe baza garanției pentru investiții. Și de aceea e important ca în același timp cu programarea de legi pentru viitor, să stabilim și bugete adecvate. Credem că, așa cum am mai spus, raportorul a făcut o treabă foarte bună. Mulțumim, îi mulțumim și fără îndoială mâine se va bucura de sprijinul grupului socialist pentru acest raport. Mulțumesc! Thank you very much. I agree that the work of the rapport... Vă mulțumesc, într-adevăr, Munca raportorului a fost cea mai bună calitate și veți, vă veți bucura și de uh, sprijinul grupului ECR. Noi suntem foarte încântați de cele spuse de dumneavoastră sau scrise de dumneavoastră cu privire la sprijinirea inovării, uh, cele spuse cu privire la necesitatea de a nu crea o fortăreață digitală europeană, și necesitatea de a contribui la o lume lipsită de, de bariere. Suntem de acord, de asemenea, cu cele spus, scrise de dumneavoastră cu privire la necesitatea purtării unui dialog continuu între industrie și comisie cu privire la big data. Bineînțeles, autoritățile naționale nu trebuie să fie lăsate la o parte uh, uh, și asta pentru asigurarea unor infrastructuri de încredere. Morton, din partea liberalilor, nu. Mai dorea cineva să intervină? Nu. Cineva din partea comisiei? Nu. Atunci îi dăm cuvântul din nou doamnei raportor. Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor colegilor care au contribuit la raportul meu. Vreau să le mulțumesc de asemenea pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă în cursul elaborării amendamentelor de compromis. E important, zic eu, nu doar să formulăm un raport care să se bucure, sper eu, de o majoritate largă mâine, ci e important de asemenea, date fiind uh, cele ce se petrec cu raportul la ITRE, uh, situația de acolo este foarte complicată. Colegii de la ITRE um, au dificultăți în a veni cu un raport uh, care să sprijine până la urmă această economie bazată pe conștiințe, cunoștințe. Ei, aceasta fiind situația la ITRE, eu sper să îi ajutăm pe colegii noștri cu avizul acesta. Vă mulțumim, mâine vom vota, sperăm că cei de la ITRE vor accepta toate propunerile noastre, tare bine ar fi. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, este vorba despre raportul uh, sau avizul Coferati cu privire la digitalizarea industriei europene. Domnul Coferati nu este alături de noi, dar doamna Gebhardt va vorbi în numele domniei sale. Prin urmare, îi dau imediat cuvântul lui Evelin. Este vorba despre un aviz conform regulii 53. Uh, Comisia competentă pe fond este ITRE. Mulțumesc, doamnă președinte, doamn- domnului Coferati. Tare rău îi pare că nu ni se poate alătura astăzi, însă domnul Coferati a trebuit să rămână în Italia, avea acolo o întâlnire foarte, foarte importantă. Mi-a, mi-a înaintat o opinia sa în scris în engleză și voi citi acest, această opinie a domniei sale. Deci avizul uh, nostru este un aviz pentru Comisia ITRE cu privire la comunicarea Comisiei Europene pe tema digitalizarea industriei europene. Industria joacă un rol esențial în economia europeană și Uniunea Europeană și-a asumat uh, responsabilitatea de a crește aportul uh, industriei europene la PIB-ul european uh, la 20% până în 2020. În acest sens, e important să se creeze o strategie europeană de coordonare a uh, eforturilor naționale, regionale și locale în ceea ce privește digitalizarea industriei. Strategia aceasta este esențială pentru ca ea, digitalizarea să aducă într-adevăr beneficii pentru toți cei implicați și uh, pentru a se evita fragmentarea. Sergio Coferati salută comunicarea Comisiei Europene, care reprezintă un prim pas important la nivel european. Și, de asemenea, domnul Coferati vrea să menționeze câteva expect, aspecte esențiale ale avizului său. În primul și în primul rând, consumatorii trebuie să fie protejați. Aceștia trebuie să aibă încredere în mediul uh, digital pentru ca digitalizarea industriei să aibă într-adevăr loc. Dar această încredere va fi câștigată doar dacă digitalizarea oferă consumatorilor informații mai clare și dacă dreptul lor la sfera privată este protejat. În al doilea rând, este important ca interopa- interoperabilitatea în domeniul digital să fie garantată. De asemenea, standardizarea este esențială. În acest context, a, angajamentul asumat de către Comisia Europeană de a oferi acces la brevete într-o manieră lipsită de discriminare este deosebit de important. Raportorul consideră că este important de asemenea să se ia în considerare elementele de mediu, ecologice și cele sociale și de asemenea consideră că implicarea partenerilor sociali în elaborarea acestor uh, standarde este o condiție sine qua non. De asemenea, trebuie să se asigure investiții în infrastructură, inovare, în uh, cunoștințele și abilitățile digitale și în securitatea cibernetică. Din acest punct de vedere, uh, domnul raportor consideră că mm, eventuale neajunsuri nu ar putea genera decât o fragmentare suplimentare a industriei europene. De asemenea, domnul raportor consideră că Comisia Europeană nu evaluează neapărat efectele digitalizării asupra sectorului industrial. Există o serie de probleme generate de digitalizare care ar fi trebuit să-și găsească locul în comunicarea Comisiei. Prin urmare, Comisia Europeană trebuie să fie încurajată să monitorizeze și să evalueze și aceste aspecte. Uh, în uh, acest context, dialogul uh, continuu cu partenerii sociali ar fi esențial. Din păcate, bineînțeles, avizele beneficiază de un număr uh, limitat de caractere și aceste, din pricina acestor limite, domnul Coferati nu a putut trata o serie de elemente în propunerea sa de text și tocmai de aceea își asumă responsabilitatea de a veni cu o serie de amendamente cu privire la uh, Uh, acel uh, Internet, Internet of Things și uh, alte aspecte importante. În acest, bineînțeles, raportorul își dorește să colaboreze strâns cu raportorii din umbră și cu ceilalți colegi și uh, mulțumește încă de pe acum pentru toate contribuțiile pe care le, colegii le vor face. 13 decembrie este data limită de depunere a amendamentelor. Doamna Paunova, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Coferati pentru acest proiect de aviz. Există în acest text o mulțime de teze care um, subliniază neajunsurile cu care ne confruntăm în momentul de față în contextul digitalizării industriei. Raportorul uh, spune pe, uh, pe drept cuvânt că infrastructura sau investițiile în uh, infrastructură, dar și în cunoștințele digitale trebuie să fie sporite. Uh, și aceste aspecte sunt, de altfel, uh, dezbătute și în raportul pe care l-am discutat în prealabil. Consider că există sinergii, până la urmă, între raportul cu privire la inițiativa Cloudului European și acest aviz. Consider că digitalizarea industriei noastre merge până la urmă mână în mână cu libera circulație a datelor și tocmai de aceea trebuie să cerem Comisiei Europene să se asigure că fluxurile de date nu sunt blocate din pricina unor bariere artificiale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, Comisia Europeană ar trebui să vină cât mai curând cu putință cu o propunere de act legislativ cu privire la uh, eliminarea blocajelor în uh, cursul fluxurilor de date. Uh, Comisia Europeană trebuie neapărat să vină cu această propunere legislativă și nu cu o com- comunicare. De asemenea, raportul sau avizul pune accent pe inovare și pe start-up-uri și în acest context aș cere Comisiei Europene să explice mm, alegerile făcute în contextul investițiilor operate prin uh, Orizont 2020 sau uh, fondurile europene pentru investiții strategice și uh, aș vrea să întreb de asemenea Comisia Europeană în ce măsură această inițiativă ar putea beneficia și de fondurile naționale și cum anume se vor crea legături între acestea și fondurile europene. De asemenea, uh, responsabilitatea, securitatea cibernetică și proprietatea datelor uh, sunt de asemenea teme care ar trebui să fie discutate în contextul acesta. Uh, încă un lucru pe care îl voi accenta, accentua este necesitatea de a revizui actele legislative care guvernează aceste aspecte uh, E important să se găsească soluții benefice atât pentru companii cât și pentru cetățeni pe temele acestea. Cam astea ar fi primele mele remarce în ceea ce privește avizul domnului Coferati. Dan Dalton, reprezinți CR-ul sau ești, ești tu sau ești altcineva? Sunt doamna Trebesius acum. Deci Ulrike ne-a trimis în scris uh, contribuția ei și da, știu că trebuie să vorbesc mai lent. Primul și în primul rând, Ulrike vrea să-i mulțumesc, să uh, mulțumesc raportorului. Din punctul ei de vedere, în special aliniatul 2 este important. Trebuie să se facă investiții în infrastructură, inovare, competențe uh, digitale, etc. Dar uh, există și uh, domenii în care mai degrabă investițiile naționale sunt uh, potrivite. Uriche uh, consider că, consideră că guvernele sau autoritățile naționale ar putea investi mai mult în domeniul digitalizării, iar aceste investiții ar putea contribui la creșterea și înflorirea pieței unice. Într-adevăr, din ceea ce privește securitatea cibernetică, o abordare europeană ar fi uh, necesară. Dar când vine vorba despre investiții, Uriche, consideră că doar uh, sfera privată poate reacționa rapid la schimbările tehnologice. Sectorul public sau investițiile publice uh, sunt mai lente din punctul acesta de vedere și, prin urmare, politicienii nu ar trebui să fie cei care aleg care sunt domeniile uh, uh, tehnologice de viitor. Uh, tocmai de aceea, investițiile ar trebui să fie făcute din fonduri private, în primul și în primul rând, pentru că sectorul privat este cel care știe mai bine decât noi ce anume e de viitor și ce nu fondurile europene sau uh, utilizarea fondurilor europene în sensul uh, promovării unor anumite proiecte ar putea fi o mare greșeală pentru că aceste proiecte ar putea să se transforme într-un sac fără fund pentru uh, contribuabilul european, tocmai din pricina faptului că legiuitorul nu ar trebui să aleagă între diferitele domenii tehnologice care se, sunt promovate. De asemenea, Urichel își pune întrebarea cum anume putem elimina neîncrederea în digitalizare. Ei, Urichel vine și cu niște răspunsuri, educație, promovarea cunoștințelor digitale. În al doilea rând trebuie să fie promovate, o, promovată cultura antreprenorială. up urile trebuie să fie sprijinite. Uh, Uh, trebuie să fie încurajate investițiile în genul acesta de activități și proiecte inovatoare. De asemenea, uh, în al treilea rând, trebuie să se uh, creeze standarde supranaționale sau chiar globale care să guverneze digitalizarea. Pentru a rezolva problemele noastre nu, trebuie, nu avem nevoie de interven, intervenții uh, avem nevoie de o implicare mult mai uh, puternică a mediului, a sferei private. În cazul în care nu vom face lucrul acesta sau nu vom sprijini uh, sfera privată, Uniunea Europeană va avea și mai mult de pierdut pe viitor. Acestea ar fi primele comentarii ale lui Ulrike, dar bineînțeles va fi deschisă discuțiilor pe viitor. Caia Calas. Într-un final ai posibilitatea de a vorbi. Sunt de acord cu multe dintre comentariile deja făcute. Abilitățile digitale, investițiile, cibersecuritatea, da, sunt uh, cu toatele importante, dar aș mai avea ceva de adăugat. În primul și primul rând, consider că strategia europeană ar trebui să se constituie pe și să coordoneze strategiile naționale. Există deja uh, strategii naționale, funcționale, Dar mai există și inițiative europene, precum uh, inițiativa Cloudului European și acestea ar trebui să nu fie de sine stătătoare, ci ar trebui să se bazeze pe strategiile naționale. În al doilea rând, consider că trebuie să subliniem mai bine în avizul acesta importanța datelor. Uh, Trebuie să înțelegem, de asemenea, că în acest context nu se vorbește neapărat despre, sau nu vorbim neapărat despre date business uh, to consumer, ci vorbim despre date analitice, date de marketing, date legate pur și simplu de companii. Și nu trebuie să facem un ghiveci din toate datele acestea. În al treilea rând, standardele deschise, da, sunt salutare, dar mă tem că domnul raportor nu este nu înțelege la fel ca și mine conceptul de date deschise. În acest context, de asemenea, nu cred că trebuie să se facă trimitere la participarea partenerilor sociali. Participarea acestora trebuie, într-adevăr, să fie inclusivă, trebuie să să, să existe dialog cu actorii importanți, dar uh, în categoria aceasta a actorilor importanți nu cred că partenerii sociali își au locul. Mai vrea cineva să intervină? Îmi permiteți mie să fac câteva observații? Vreau să-i mulțumesc raportorului foarte mult. Știu că adeseori ne confruntăm cu limite de spațiu în calitate de raportori. Dar dacă raportorul vrea să introducă noi și noi teme prin intermediul amendamentelor, atunci ar fi bine să ne împărtășească ideile sale uh, de la bun început. Deci dacă raportorul are de gând să vină cu amendamente pe tema automatelor, securității cibernetice sau Internet of Things, atunci le-aș ruga pe domnul raportor să ne transmită de la bun început aceste amendamente. De ce? Pentru că aceste teme sunt uh, teme care au fost tratate de o serie de colegi și cred că uh, aceste propuneri ale raportorului ar beneficia de pe urma analizărilor de către raportorii din umbră. De asemenea, sunt de acord cu uh, cele spuse cu privire la date și uh, uh, cu, cu privire la necesitatea creierii unui echilibru în ceea ce privește aceste date. După aceea, într-adevăr, e important să tratăm și uh, să, să tratăm digitalizarea industriei europene și din perspectiva consumatorilor, e important să, să accentuăm necesitatea de a-i proteja pe aceștia. De asemenea, sunt de acord cu uh, stabilirea unor standarde. 80% dintre standardele stabilite la nivel european sunt practic uh, creionate de către industrie și cred că um, genul acesta de abordare trebuie să continue și pe viitor pentru ca industria să poată um, furniza produse de mai bună calitate. Cam atât din partea mea. Mai dorește cineva să uh, încheie dezbaterea sau pur și simplu îi transmitem toate acestea lui uh, Sergio Coferati? Evelin. Vreau doar să repet uh, cele scrise de domnul Coferati. Este dispus și anume că este dispus să colaboreze cu raportorii din umbră și cu toți ceilalți colegi interesați. Îi voi transmite toate com- comentariile dumneavoastră. Sunt absolut convins că, sunt, uh, că domnia sa este deschis. Vă va pune la dispoziția respectivele amendamente pentru că este convins de faptul că putem obține ceva doar dacă colaborăm uh, cu toții și nu lucrăm unul împotriva celor, celuilalt. Cam atât din partea mea. Mulțumim! Acesta este ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Mâine dimineață vom începe cu o ședință comună cu Comisia Jurii. Vom discuta raportul Gebhardt-Foss. Ne întâlnim în sala 5E2. Deci vă rog să nu vă întoarceți în sala aceasta. Ah, nu vom fi aici mâine dimineață. Ne întâlnim în cealaltă sală, mâine la ora 9. Vă mulțumesc foarte mult!